Dragi colegi, reluăm ședința plenară. Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil și a fost deja transmis. Aveți observații pe marginea lui? Dacă nu, vom considera că procesul verbal al ședinței este adoptat. Conform ordinii de zi pentru